Următorul uh, punct este vorba de domnul Voicec Minar, care înlocuiește pe domnul Irji Havel, începând cu 23 iulie 2012, vreau să vă informez. Și aceasta vă spun că în vertirea articolului 3 uh, aliniatul 2 din regulament, atâta vreme că nu vor fi verificate recomandările sale și statutul, Vă rog, o să vorbesc mai aproape de microfon, spune președintele. Vreau să vă spun că este vorba de o declarație formală. Trebuie ca domnul Miner să spună că nu a mai deținut altă funcție înainte. Dacă se plinesc condițiile, domnul Miner va trebui, va putea să-și ia locul în Parlament și să se bucure de toate drepturile aferente. În al doilea rând, am primit din domnul, partea domnului Victor Uspaschici o cerere pentru în ce privește cazul său de apărare a imunității parlamentare, în ceea ce privește cazul care se găsește în fața tribunalului de la Vilnius, conform articolului regulii 6, alentul 3, vom avea o, un răspuns din partea Comitetului Comisiei Legii. Apoi, o cerere din partea grupului uh, socialist-democrat în ceea ce privește nominalizările în cadrul